Chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre... Stimați colegi, domnilor și domnilor, uh, bună seara. Avem uh, cam 40 de minute la dispoziție pentru a trece prin acest punct de pe ordinea noastră de zi. Uh, până la ora aceea vom avea alături de noi pe interpreții, cărora le mulțumim, spune domnul președinte, pentru această după-amiasă lungă și cu provocări pe plan tehnic. Avem uh, doi raportori acum uh, și alți intervenienți. Avem alături de noi pe domnul Weidenholzer din partea Comisiei Libe, care va și reprezenta Comisia Libe în absența președintelui, domnul Moraes, și care este coraportor pe dosar. Aș propune 15 minute pentru fiecare intervenient <clears throat> și după aceea întrebări. A, dar mai întâi dau cuvântul uh, raportoarei doamna Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult! pot să vă asigur că am o colaborare extrem de bună cu colegul meu, domnul Weidenholzer. Astăzi avem ocazia de a vă prezenta proiectul de raport. Probabil știți, acesta merge în paralel cu programul Dreptul și Valori pe care îl monitorizăm. Știți că acest program al nostru pentru justiție este complementar cu cel pe drepturi și valori și sunt incluse împreună în cadrul financiar multianual ce urmează. Comisia Jurii uh, pregătește un aviz pentru LIBE pe acest program uh, drepturi și valori, care ținem de competența principală libe, programul justiție, pe de altă parte, ne oferă posibilități excelente de a analiza modul în care am putea sprijini formarea juriștilor și rețelele existente în acest sens, cum putem sprijini rețelele de apărători, cum ar fi instituțiile naționale pentru drepturile omului, ombudsmanii, eh, avocații poporului, instituțiile antidiscriminare și așa mai departe. Important este aici să vedem în ce mod putem eh, facilita accesul la justiție pentru victime, <clears throat> chestiune totdeauna extrem de dureroasă, care nu este tratată cu suficientă atenție. De aceea, infracțiuni transfrontaliere, cum ar fi traficul de persoane, sunt menționate în amendamentele noastre, pentru că dacă vă uitați, o să vedeți că traficul de persoane este un domeniu extrem de lucrativ la nivel mondial. Sunt foarte multe victime uh, și fiind o infracțiune cu caracter transfrontalier, este important să alocăm resurse suficiente rezolvării acestei probleme. <clears throat> Cam atât în ceea ce mă privește. Eventual, aș mai dori să spun că alături de coraportorul meu am dorit ca anexa 1 să intre în partea dispozitivă a instrumentului legislativ. Asta ar aduce un plus de claritate. Nu vedem de ce anexa 1 nu ar fi o parte a instrumentului juridic. Anexa 2 care se referă doar la indicatori, aceasta poate să rămână foarte bine o simplă anexă. Mulțumesc foarte mult pentru concizia și claritatea prezentării dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul coraportorului, domnul Weidenholzer. Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc călduros doamnei coraportor pentru bună colaborare. V-a spus deja că este vorba de două programe. Uh, programul uh, pentru justiție este cel pe care îl discutăm astăzi. Pentru ambele programe sunt prevăzute aceleași fonduri ca și până acum. Și acesta este una dintre ideile pe care le-am discutat cu Heidi Hautala, și anume că ar trebui să fie uh, crescute uh, fondurile în mod logic, din moment ce e vorba de două programe. Și există amendamente în acest sens și important este să vorbim și despre uh, statul de drept, democrație și drepturi fundamentale. De asemenea, ar trebui să existe un dialog civil uh, structurat, un schimb de opinii cu societatea civilă și acest lucru este reglementat printr-un amendament și raportul considerăm noi, spre deosebire de comisie, este că ar fi să se uh, facă o evaluare după 2 ani de zile, uh, astfel încât să putem să luăm măsurile corective care se impun uh, cât mai repede. Uh, și acestea ar fi elementele pe care vreau să le completez. Termenul pentru depunerea amendamentelor este stabilit pe 5 decembrie. Urmează apoi vacanța de Crăciun și apoi examinarea amendamentelor va avea loc pe 23 și 24 ianuarie votul în comisii la începutul lui februarie, astfel încât să fie posibil ca în plenara din martie, înainte de încheierea mandatului, să adoptăm acest uh, act legislativ. Acestea ar fi completările mele. Qui veut prendre la parole? Monsieur Fosseberg, je crois. Mulțumim, domnule Weidenholzer. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Foss, mi se pare? Mulțumesc, domnule președinte. Cei doi eh, raportori eh, din partea PP-ului, eh, domnul Didier, din păcate nu au putut să, doamna Didier, nu au putut să, n-a putut să fie prezenți. Și am să transmit mesajul lor. Coraportorii Radev și Didier au fost surprinși că uh, Niciuna, niciunul dintre comentariile inițiale de la primul schimb de opinii nu au fost luate în considerare, mai ales uh, observația referitoare la independența judecătorilor. Proiectul de raport uh, prezentat deviază considerabil de la obiectivele programului justiție, și anume de a consolida sistemele juridice naționale ale statelor membre, conține amendamente care se suprapun cu uh, programul drepturi și valori, de exemplu, deschiderea programului către organizații societății civile în general și uh, um, aduc atingere și propunerii referitoare la deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept. Extinderea definiției definițiilor pentru a include și experții uh, juridici ai societății civile ni se pare problematică. De aceea, înainte de crearea un, în loc de crearea unui cadru juridic coerent pentru perioada 2021-2027, s-ar putea să avem programe și legislații care se suprapun dacă urmăm abordarea raportorilor. Acest lucru este inacceptabil pentru grupul PPE pentru că va duce la o irosire a fondurilor. Amendamentul 17 privind accesul la justiție este prea vast, pentru că un, o parte dintr-un regulament uh, este transformată într-o declarație politică, ceea ce nu reprezintă bună legiferare. Și amendamentul 18 este prea amplu și merge dincolo de ce s-a stabilit deja prin legislația europeană. Vom depune amendamente care să ajute într-adevăr uh, sistemele uh, juridice din statele membre pentru a-și consolida independența imparțialitatea, pentru a se adapta provocărilor și schimbărilor uh, și pentru a-și consolida cunoștințele de drept european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Fos. Doamna Kaufmann. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că veți fi surprinși, dar după critica aspră pe care tocmai am auzit-o, am vrut să spun exact opusul, și anume că eu mă bucur, m-au bucurat foarte mult raportul uh, doamnei Hautela și domnului Weidenholzer pentru că mi se pare că abordează puncte centrale. Respectarea statului de drept în statele membre, un punct unde știm cu toții că acesta reprezintă un fundament al încrederii reciproce uh, între statele membre. Sigur că uh, E nevoie de încredere reciprocă uh, în ceea ce privește funcționarea sistemelor uh, judecătorești și, prin urmare, independența judecătorilor este uh, într-adevăr esențială. Um, un alt punct pozitiv mi se pare faptul că se vorbește despre măsuri pentru a facilita accesul la justiție pentru victimele um, faptelor uh, penale Uh, pentru că vorbim adesea despre crime și ce trebuie făcut pentru a um, îi împuternici pe cetățeni, pentru a-i ajuta, uh, mi se pare salutar faptul că se face trimitere la acest lucru și la colaborarea cu organizațiile juridice care uh, susțin drepturile victimelor. De, asemenea, un alt punct pe care îl susțin este faptul că raportul spune că toți uh, beneficiarii programului ar trebui să se poată concentra cât mai bine asupra proiectelor lor. Deci asta înseamnă că birocrația ar trebui să fie redusă la minimum, ceea ce mi se pare că trebuie, e un punct pe care trebuie să-l susținem. Și, în cele din urmă, ca să înțeleagă domnul Fost că l-am ascultat cu atenție, trebuie să spun și eu că trebuie să fim atenți, pentru că există două programe, programul Justiție și programul pentru drepturi și valori, și sigur că trebuie să fim atenți să nu există o suprapunere între cele două, să fie Uh, făcut o distinție foarte clară, dar sunt sigură că uh, cei doi raportori uh, vor fi foarte atenți la acest lucru. La parole Mulțumesc pentru intervenție. Are cuvântul doamna Chinici. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colega Kaufman doresc să mulțumesc uh, colegilor Hautala și Weidenholzer pentru tot ceea ce au făcut, pentru proiectul de raport, pentru noul program pentru justiție și pentru uh, prezentările de astăzi. Am fost raportor din umbră pentru avizul Comisiei Cont în legătură cu acest program și aș dori să subliniez doar câteva puncte care sunt, după părerea mea, importante și din perspectiva Comisiei Libe, în calitate de magistrat, pentru că am fost magistrat înainte de a fi deputată europeană, uh, știu cât de importantă este nu doar independența magistraților, ci și formarea continuă, schimbul de bune practici între operatori din lume judiciar și uh, magistrați pentru buna funcționare a cooperării judiciare și, în general, pentru buna administrare a justiției. Programul precedent pentru justiție a um, contribuit uh, mult prin uh, excelentele rețele transnaționale mm, uh, la formarea magistraților în domeniul civil și penal și a finanțat studii comparative importante în legătură cu drepturile acuzaților um, și um, a persoanelor apărate. Și acestea trebuie să fie priorități și în programul pentru perioada 2021 2027 și aș dori să fac referire uh, la un subiect și anume protecția victimelor în cazurile transfrontaliere care a menționat-o și colega Kaufman și care a fost în atenția Comisiei Speciale pentru Terorism din care fac parte, precum și protecția minorilor, un alt subiect căruia îi de care mă ocup în uh, activitatea mea parlamentară în calitate de copreședinte a intergrupului privind uh, minorii. Uh, cred că în viitorul program trebuie să se acorde o atenție deosebită formări inițiale și continue ale tuturor celor care în domeniul justiției au de-a face cu minorii și pentru a pune în aplicare corect uh, directiva privind garanțiile procedurale pentru minorii anchetați sau acuzați în proceduri penale și pentru că termenul pentru aceasta este uh, mai 2019 și tot în legătură cu minorii aș dori să amintesc subiectul uh, minorii care trăiesc în condiții de privare de, de libertate pentru că părinții lor sunt privați de libertate. Este un subiect care a făcut obiectul rezoluției 2017 a Parlamentului în legătură cu condițiile de detenție. În legătură cu acest subiect, cred că trebuie să se acorde o atenție specifică um, acestui aspect și în programul Justiție pentru 2000. 21 2027 Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegilor pentru tot ceea ce au făcut și voi contribui și eu la textul final al raportului uh, în colaborare cu colegii raportori din umbră cu amendamente. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Cinichi. Mulțumesc foarte mult, domnule Chinici. Are cuvântul domnul Iurec și apoi domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba polonă. te sprawy, o których mówiły moje przedmówczynie, pomoc prawna, pomoc dla... Vreau să mă refer la câteva dintre chestiunile vorbite, uh, ridicate de antevorbitorii mei, asistența juridică victi, oferită victimelor. Salut și eu a, uh, acest uh, lucru și sper că se va regăsi în raport. Însă, justificarea raportului mm, ne nemulțumește pentru că ne avem câteva motive de îngrijorare. Um, e foarte bine că ne ocupăm de justiție, dar se face trimitere la uh, Convenția de la Istanbul, de exemplu, um, care uh, e legată de Um, care este controversată pentru că aproape jumătate dintre statele membre nu au uh, ratificat această convenție. Tribunalul Constituțional din Bulgaria a exclus ratificarea acestei convenții spunând că ea încalcă valorile și definiția familiei așa cum sunt ele înscrise în Constituția Bulgariei. Deci trimiterea la această convenție în acest text ar încuraja încălcarea uh, um, suveranității autorităților supreme dintr-un stat membru. Um, trebuie să găsim uh, un modus vivendi, o manieră de a colabora fără încercăm să avem majoritatea din Parlament care să dicteze anumite chestiuni minorității. La articolul 7, apoi, până când, atâta vreme cât nu există o procedură care să definească în mod clar situația, um, nu se poate considera drept uh, probă um, o cerere depusă. Principiul totuși este uh, cel al nevinovăției. Și atunci când există o problemă controversată și susții o parte din acea procedură, acest lucru este periculos. Democrațiile noastre liberale vor ajunge încet, încet uh, neliberale. Vedem că există țări care vor să susțină o, o anumită parte într-o dispută politică, ceea ce, în mod clar, încalcă principiul uh, democrației liberale. Așadar, noi am dori să colaborăm pentru ca aceste elemente să dispară din raport. Astfel, acest raport uh, va fi mai transparent, mai bun și obiectivele celor două programe ar fi aduse mai aproape de uh, prevederile tratatelor. Și noi, fiind o autoritate europeană, ar trebui totuși să respectăm tratatele. Ar trebui să ne concentrăm asupra elementelor pe care le-au menționat antevorbitorii mei, pentru că aceste aspecte, în mod clar, sunt cele pe care putem să le abordăm uh, pe principiul subsidiarității, uh, deci asistență juridică, protecția celor mai slabi, dar fără ingerință în procedurile. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Textul despre care vorbim e important, programul Justiție, care are obiectul de a îmbunătăți eficacitatea și independența sistemelor judiciare din statele membre. În proiectul de raport care ne-a fost prezentat și pentru care le mulțumesc raportorilor, se regăsesc o serie de lucruri interesante, de exemplu amendamentele 2 și 18 care propun să se aibă în vedere și infracțiunile de mediu sau traficul de persoane, de ființe umane. Sunt două probleme extrem de actuale, de presante care merită să fie menționate. Apoi, dacă ne uităm la amendamentul 28, care spune că ar trebui să acordăm o protecție specială victimelor implicate în a, uh, chestiuni, în dosare transfrontaliere, e un lucru bun. Situațiile transfrontaliere ne preocupă. Însă, ce mă frapează în acest raport este numărul foarte mare de amendamente care uh, vizează sprijinirea asociațiilor societății civile și asta mă înspăimântă, pentru că aceste organizații ale societății civile, să nu ne facem iluzii, nu sunt toate organisme care vor o justiție mai bună, adesea sunt organizații care se amestecă în treburile de stat și vor să schimbe ordinea internă. De aceea mă miră să văd atât de multe amendamente uh, Amendamentul 19, de exemplu, care spune că trebuie sprijinite organizație societății civile, dar și amendamentele 29, 32 sau 38. O constantă care, în opinia mea, uh, e negativă. Apoi, în amendamentul 29, îngrijorător, o trimitere la jurisdicție universală Poate să fie problemă de traducere, dar dacă faceți cumva referire la teoria justiției universale care spune că orice stat poate judeca orice infracțiune comisă oriunde în lume de cetățeni care nu sunt cetățeni acelui stat, trebuie să vă spun că mă opun radical unei astfel de idei, pentru că uh, Așa, statele puternice se pot amesteca în afacerile interne ale altor state. Nu putem accepta așa ceva. Eu țin la principiile din Carta Națiunilor Unite care spune că statele sunt egale. Eu apăr egalitatea între state, nu doresc amestec în treburile interne. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune domnule președinte. În încheiere, Eh, dar dacă îmi permiteți, doamna Hautala, întreb întâi comisia dacă dorește să, să intervină. Doriți să interveniți? Se pare că doriți să interveniți. Vă rog, aveți cuvântul. Um, it's not an opinion that I would like to, to express, but just to thank the rapporteurs. Da, nu doream să exprim o opinie, doresc doar să mulțumesc raportorilor, co-raportorilor pentru raport și să răspund la câteva comentarii care au fost făcute. Punctul de plecare pentru cele două programe care sunt sub umbrela fondului Justiție, Drepturi și Valori. Ați spus pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că există complementaritate între cele două programe, că se dezvoltă sinergie între aceste două programe, astfel încât programul de justiție uh, va fi diferit uh, față de cel actual, dar în același timp este adevărat că trebuie să uh, evităm uh, suprapunerile. Uh, dar uh, și Comisia LIBE lucrează la ambele programe, ceea ce cred că va garanta uh, va garanta acest lucru. Cele două programe trebuie să meargă mână în mână. Un alt punct se referă la tipul de activități pe care le poate finanța acest program. O uh, paletă foarte largă de activități și o, o serie tot așa foarte diversă de beneficiari. Particularitatea programului justiție este că, dacă ne uităm la lista de activități, anumite activități uh, sunt legate de anumiți beneficiari specifici. Mă gândesc la formarea judiciară pentru um, cei din profesia juridică sau activități care sunt adresate ONG-urilor. Este o specificitate a programului justiție care Uh, spre, de, care nu, este la, nu se regăsește în același mod în programul pentru drepturi și valori. S-a făcut un comentariu referitor la uh, cei doi ani de monitorizare. Vreau să clarific faptul că nu vorbim despre monitorizare anuală, pentru că vom realiza o monitorizare anuală. Vorbim de evaluarea la jumătatea termenului, ceea ce înseamnă că trebuie să avem niște prime rezultatele proiectului pentru a putea realiza o analiză cuprinzătoare și pentru că există acordul interinstituțional privind uh, o mai bună legiferare, spune că e nevoie de 2 ani de uh, date complete, o serie de date pentru a putea realiza o evaluare corectă. Exact uh, la fel ca și în cazul um, proiectelor. Dar aceasta nu este monitorizarea. Monitorizarea se va realiza anual. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste observații și precizări și dau acum cuvântul din nou coraportorilor pentru observațiile lor finale. Domnul Weidenholzer mai întâi. ich möchte mich Mulțumesc! Vreau și eu să vă mulțumesc pentru toate observațiile care în parte au fost foarte pozitive și mă bucură. Sigur că și observațiile critice care au fost exprimate le voi lua cu mine acasă și o să mă gândesc la ele, pentru că foarte adesea poți să înveți mai multe din critică decât din laudă. De aceea o să mă gândesc încă o dată la toate aspectele și voi încerca să iau în considerare în, în mod adecvat de toate acestea, mă bucur, uh, adică aștept și amendamentele care vor reflecta uh, și uh, aspectele pozitive și criticile. Ah, Critice. Spuneți, domnule Weiderholzer, că virgulă, criticile sunt mai utile decât laudele. Um, Într-adevăr, uh, și aici laudele sunt, superfici, sunt uh, în plus, dar criticile noastre sunt foarte precise și foarte exacte. Doamna Hautala, vă rog. Mulțumesc! E interesant să, auz, să auzim că noi, coraportorii, nu ne vom ocupa deloc de lucruri cum ar fi independența judecătorilor. Bineînțeles că ne ocupăm de asta, prin formare, prin formarea profesioniștilor din justiție, inclusiv a judecătorilor și a altora care activează în acest domeniu, putem să avansăm. E surprinzător faptul, pentru mine faptul că uh, în, comisia, în propunerea comisiei și nici în amendamentele noastre nu regăsim această abordare de bază. Toți cei din domeniul justiției trebuie să respecte statul de drept și independența judecătorilor, care este un element cheie a acestuia. Și această deschidere spre societatea civilă, care a fost criticată de domnul Didier, reprezentat de domnul Fos, Cred că e o neînțelegere. Noi nu încercăm să spunem că societatea civilă trebuie să joace rolul procurorilor sau judecătorilor și mai departe, dar știți că accesul la justiție este un element cheie în într-un sistem judiciar funcțional și un stat de drept funcțional. Deci cei care trebuie să aibă acces la justiție nu pot întotdeauna să ajungă <laughs> la justiție. De aceea am ținut să punctăm și rolul societății civile în uh, anumite cazuri, în numele victimelor și pentru cei care trebuie să fie ajustați să-și conștientizeze accesul la justiție, posibilitatea de acces la justiție. M-a mirat faptul că s-a criticat atât de mult de domnul Le Breton, pot să înțeleg de ce nu doriți să se spună nimic despre jurisdicția universală, dar sistemele noastre juridice dezvoltă acest principiu al jurisdicției universale. Să nu uităm femeile iazide care au fost victimele statului islamic în Irak și Siria. Probabil că singura posibilitate ca aceste victime să obțină justiție este jurisdicția universală. Și multe țări deja o aplică, aplică această jurisdicție. Doresc să mai adaug că consider că este important, așa cum am încercat să facem și noi, să subliniem dificultatea elementului transfrontalier în infracțiunile, în infracțiuni și din nou, aici e nevoie de formare a celor din domeniul justiție. Și o altă dificultate în justiția de azi este aspectul interdisciplinar și complexitatea tehnică a societăților noastre, a legislației și a diferitelor evoluții ale societății și trebuie să punem din nou mai mult accentul pe formarea profesioniștilor din justiție în aceste domenii. Cum ar fi un, un, un exemplu cu instrument transfrontalier evident este lupta împotriva spălării de bani, care este o prioritate a legislației europene. În fine, doresc să spun că dorim să subliniem faptul că acest program trebuie să țină cont și de relațiile strânse ale Uniunii Europene cu anumite țări terțe. Eu personal am fost foarte implicată în uh, uh, observarea dezvoltării justiției în Georgia, Moldova sau Ucraina și prin astfel de programe putem să ne asigurăm că și aceste țări asociate uh, la Uniunea Europeană pot în sfârșit să garanteze buna funcționare a sistemelor lor de justiție, inclusiv independența judecătorilor. Deci pot să-mi asum o serie, unele dintre critici, dar vom continua să apărăm unele dintre elemente, pe de altă parte. Les choses sont désormais... Cred că lucrurile sunt clare pentru toată lumea. Doresc să mulțumesc celor doi raportori, doamnei Hautala și domnului Weidenholzer. Cred că trebuie să amintim și termenul pentru depunerea amendamentelor, care este 5 decembrie, nu așa? Vă mulțumesc, dragi colegi, s-a încheiat ședința, reluăm mâine la ora 9 cu ședința coordonatorilor și apoi urmează votul în comisia jurii la ora 10. Va fi un vot important și președintele mulțumește eh, celor care au pregătit lucrările comisiei și cu multă amabilitate și interpreților.